inclusiv uh, gropile comune din Thailanda. Și o să dau cuvântul autorilor proiectelor de rezoluție. Mai întâi, domnul Corao. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Populația Rohingya este cea mai persecutată minoritate din întreaga lume. Țările vecine ar fi bucuroase dacă această minoritate ar dispărea pur și simplu de pe fața pământului. Budiștii din Myanmar și Thailanda ce se întâmplă în Marea Mediterană se întâmplă și în Berbanco. Ei se îndreaptă spre Thailanda și, și sunt uh, uh, agresați și sunt uh, uh atacați în, uh, în jungla din sud la granița cu Malaezia. E vorba de țări ca Thailanda și Birmania care trebuie să schimbe politica, politicile interne și mentalitatea față de soarta acestor minorități. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Mulțumesc, domnule președinte. În sudul Thailandei există tabere secrete în care sunt deținuți uh, Um, uh, cei dintre, din comunitatea Rohingya um, și sunt, um, aceste persoane sunt torturate, uh, poate chiar sunt tratate ca sclavi sau uh, se cer răscumpărări familiilor lor. S-au găsit peste 30 de gropi comune. De când Thailanda a declarat război traficului cu ființe umane, controlele sunt din ce în ce mai mari și refugiații ajung mai greu la țărm. Asta înseamnă că există din ce în ce mai mulți care vor să ajungă peste mare în Malaezia. În 2014, cel puțin 25.000 de persoane s-au refugiat. Acum, 8.000 de persoane uh, se pare că au fost uh, abandonați uh, pe mare pentru câteva săptămâni. Malaezia și Indonezia au trimis înapoi bărci care încercau să ajungă la țărm în ciuda epuizării oamenilor. Este admirabil faptul că pescarii indoneziani, indonezieni au uh, salvat din proprie inițiativă uh, o parte din acești refugiați. Însă la conferințele următoare trebuie să decidem uh, o politică care să salveze viața acestor refugiați și să le ofere azil. Facem apel la guvernul tailandez să combată traficul cu ființe umane, astfel încât exploatarea care seamănă cu sclavagism să, fie, să se încheie. Însă uh, protecția victimelor este esențială uh, situația Rohingya în Myanmar este îngrizorătoare îngri... îngrozitoare, mă scuzați. Um, aceștia trebuie să primească cetățenie, iar guvernul trebuie să lupte în mod activ împotriva discriminării și urmăririi acestor oameni. Vă mulțumesc. Doamna Haranțova are cuvântul. Of migration. Domnule președinte, problema migrației în Marea Mediterană nu poate fi tratată în mod izolat criza refugiaților Rohingya ne aduce aminte de acest aspect. A venit momentul să adoptăm o abordare cuprinzătoare să ținem cont de problemele migrației în ansamblu, pe plan global. Bărbați, femei și copii care fug de violența sectară din Birmania și sărăcia din Bangladesh mor în tabere și sunt abandonați pe mare. Salut eforturile de a atenua imediat suferința Rohingya cu ajutor umanitar și a, furnizarea de protecție temporară uh, pentru sutele de migranți care sunt în situație de risc. Soluții pentru protecție temporară cu toate acestea nu vor rezolva problema migrației pe termen îndelungat. Nici în strâmtoarea Malaca, nici în Marea Mediterană. Trebuie în primul rând să punem capăt uh, rețelelor de traficanți care profită de suferința oamenilor și de disperarea lor pentru a ne ocupa cu adevărat pentru totdeauna de problema migrației, trebuie să ceară statelor să-și asume responsabilitatea pentru bunăstarea și viața cetățenilor. Birmania trebuie să schimbe abordarea față de minorități și să recunoască Rohingya ca cetățeni care respectă legea. Mulțumesc. Mulțumesc, până domnul președinte. Acum domnul Tenă, care cuvântul. Domnule președinte, în ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult în Europa despre migranții problemele din Marea Mediterană și soarta celor care fug din țara lor din cauza persecuției și din cauza dezastrelor economice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Suferința de lungă durată a minorității Rohingya din Birmania creează acum aceleași uh, factori de atracție și respingere în Asia de Sud-Est. Însă în ultimele zile, din fericire, atât Indonezia cât și Malezia au fost de acord să, să primească cei uh, 700 7.000 de oameni temporar și Gambia a, oferit, a spus că dorește să ofere statut uh, de refugiat temporar tuturor refugiaților Rohingya, dar pe termen lung singurul mod de a, de a rezolva problema este de a de a rezolva cauzele pentru care oamenii fug din țările lor, discriminarea economică și persecutarea și persecuția acestei minorități este uh, o problemă veche și trebuie făcut mai mult pentru a se rezolva. Mă bucur că partidele de opoziție, partidul de opoziție din Birmania lui Aung San Suu Kyi a cerut să pună capăt discriminării și să nu se mai nege cetățenia acestei minorități, iar noi în Uniunea Europeană ar trebui să cerem mai multă schimbare în relațiile noastre cu Myanmar în momentul în care își deschide piețele și dorește investiții și ajutor financiar de la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Verge are cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din informațiile din uh, ultimele săptămâni au arătat care este situația groaznică a comunității Rohingya uh, iar uh, și cât trafic există. Fuga de, acești, de acest trafic îi face pe oameni să fugă pe mare. Uh, sunt respinși însă peste tot. Um, în altul comisariat vorbește despre 25.000 de persoane uh, numai în acest an. 20.000 de persoane au ajuns pe uh, coastele Thailandei, Indoneziei, Malaeziei și câteva mii sunt pe mare căutând un refugiu. Însă, peste tot, autoritățile naționale uh, nu își asumă responsabilitățile. Uniunea Europeană a oferit numai 325.000 de euro pentru refugiații Rohingya în uh, Thailanda. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru ca această comunitate să nu mai fie discriminată în propria sa țară. Iar apoi uh, trebuie să se asigure că refugiații își găsesc un adăpost în uh, alte țări. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Lenars, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem șocați de descoperirea acestor grobi comune în taberele din jungla din Thailanda, Rohingya, refugiații Rohingya care au fost asasinați sau pur și simplu lăsați să moară de boli și foamete. Rezoluția face un apel pe bună dreptate la guvernul Thailandei să efectueze o anchetă imediată, credibilă, legată de aceste grobi comune și în același timp Trebuie să existe o soluție rezonabilă pentru criza umanitară <clears throat> pe mare cu mii de refugiați care sunt uh, într-o situație disperată. Salut angajamentul Indoneziei și Maleziei de a se ocupa de acești migranți blocați acolo, dar trebuie să facem un apel la toate țările din regiune să-și asume responsabilitatea și măcar să participe la summitul de la sfârșitul mai. Trebuie să ne ocupăm și de cauzele de la rădăcină, și anume persecutarea în continuare și discriminarea refugiaților Rohingya în Myanmar. Guvernul de acolo trebuie să schimbe politica și trebuie să se asigure că face tot ce e necesar să respecte drepturile fundamentale ale tuturor uh, locuitorilor de pe teritoriul său. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Și acum domnul Iosef Weidenholzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația Rohingya este una dintre cele mai grave din uh, uh, prezent. Uh, această comunitate este descrisă ca fiind cea mai urmărită de, din lume. Merită eforturile noastre. Dacă nu reușim, va fi foarte dificil uh, să meargă bine lucrurile în regiune. Practic este un uh, test și pentru procesul de democratizare în uh, Birmania. Iar um, acești refugiați, după cum spuneam, sunt testul pentru această întreagă regiune. Trebuie să se găsească o soluție și cea mai mare contribuție poate să vină numai de la statele din regiune. Acolo trebuie să se găsească o soluție, acolo trebuie să aibă loc o recunoaștere a comunității Rohingya. Însă și noi, în Uniunea Europeană, avem posibilitatea ca prin programele noastre să acționăm. Pentru că pentru unele din statele vecine suntem uh, cel mai mare partener comercial, de exemplu în Bangladesh, deci putem avea o influență. Vă mulțumim. Acum uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. Întâi, în numele PP, domnul Șogor. Un minut, vă rog. Thank you. As is the case with the migrant... Mulțumesc. Așa cum s-a întâmplat și cu criza migranților din Marea Mediterană, Exodul uh, locuitorilor musulmani din Myanmar nu este o noutate. În 2009, mulți refugiați au fost salvați după multe zile pe mare. Aceleași cauze stau la baza um, acestui fenomen, sărăcia, violența și persecuția. Iar uh, grupurile cele mai vulnerabile sunt victimele traficului de persoane, iar um, gropile comune arată clar acest lucru se, se poate pierde credibilitatea, nu numai uh, credibilitatea țărilor uh, ASEAN care beneficiază pe urma uh, um, tarifului preferențial, iar ASEAN ar trebui să să, să oblige Birmania să ofere cetățenie acestei populații și să oblige toate țările care uh, sunt uh, afectate să pună capăt traficului de persoane. Mulțumesc. Din partea grupului S și D, domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte de Europa. Se confruntă prezent cu o criza migranților, după cum s-a reamintit, un aflux constant care vin de pe țărmurile Mediteranei. Trebuie să privim și ce se întâmplă în Asia de Sud-Est, unde e o situație comparabilă. De fapt, ca vicepreședinte al delegației interparlamentare cu țările ASEAN, am datoria să pun degetul pe rană acest calvar al Rohingya, această prioritate considerată ca fiind minoritatea cea mai persecutată din lumea care trăiește, în special în Birmania, este apatridă. De fapt, Birmania refuză să le acordă cetățenia în fața <clears throat> sărăciei și a problemelor din uh, Birmania, fugă în Thailanda și Malezia. <clears throat> Traficanți fără scrupule abandonează pe mare, le promit un viitor care până la urmă nu e deloc mai bun. Debarcați pe noul pământ de azil, sunt uh, în tabere unde sunt bătuți sau chiar mai rău. Descoperirea acestor în Italia ne arată cât de urgentă este problema. E momentul ca țările din Asia de Sud-Est să-și unească eforturile pentru a pune capăt acestor mișcări migratorii care duc pe atât de mulți oameni la moarte și un nou viitor mai bun. Rohingya trebuie recunoscuți ca etnie și să beneficieze de aceleași drepturi ca și restul populației din Birmania. Trebuie să salutăm recenta decizia Malaeziei și Indoneziei de a pune capăt a respingerii de embarcațiuni și de a accepta să dea ajutoarea celor șapte mii de refugiați de pe mare și trebuie ca și alte țări să ia exemplul acestor două țări pentru a da dovadă de solidaritate în această parte a lumii. Mulțumim, domnule deputat. Din partea grupului ECR, domnul deputat Amiad Bashir, un minut. Let me begin by... În primul rând doresc să mulțumesc colegilor de la toate grupurile politice pentru ajutorul lor, într-un modul în care au încercat să ofere atenția pe care o, ne, pe care o merită situația ro, minorității Rohingya. Noi trebuie să denunțăm guvernele care sunt răspunzătoare, direct sau indirect, de situația actuală, noi ca legiuitori. Veștile recente arată uh, situația drepturilor omului îngrozitoare din Birma, Myanmar, această țară care vrea să fie membra comunității internaționale ar trebui să se ia măsuri ferme pentru a obliga Birmania să dea legi care să aducă minoritățile în secolul 21, să le scoată din evul mediu. Europa se confruntă și ea cu probleme ale migrației și înțelegem foarte clar că avem o răspundere morală în ceea ce privește salvarea de vieți omenești. Vecinii Birmaniei nu ar trebui să mai stea cu brațele în sân și să-și respecte obligațiunile în ceea ce privește dreptul maritim internațional de a, a salva refugiații Rohingya. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea grupului alte domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Cei care au văzut uh, reportajele despre uh, comunitatea Rohingya au văzut oameni arși de vii, uh, violuri, tot felul de uh, crime. Și știm că nu numai că guvernele nu-i uh, nu respectă, că guvernul Birmaniei nu-i respectă, ci în plus nici măcar nu le dă cetățenie responsabil, în primul, responsabil este în primul rând această țară și guvernul trebuie să uh, fie arătat cu degetul, trebuie să-i se ceară să respecte convențiile uh, pe care și le-a asumat. Trebuie să se ridice blocajul uh, asociațiilor umanitare la acești refugiați. Iar uh, și nu în ultimul rând, domnule comisar, am o întrebare către dumneavoastră. Aș dori să vă rog să mă ascultați. Domnule comisar, domnule comisar, pot să vă adresez o întrebare referitoare la comunitatea Rohingya. În 2012 am decis să reintegrăm Birmania în sistemul nostru de preferințe generalizate, ceea ce îi permite să își uh, Uh, exporte produsele fără taxe vamale uh, pe piețele europene, cu excepția armelor și municiilor. Dacă Birmania continuă să uh, încalce drepturile omului într-un mod atât de flagrant, se gândește Comisia să anuleze eventual aceste privilegii? Mulțumesc, spune președintele, în numele verzilor, acum, doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Am vizitat unele dintre taberele pentru populația Rohingya din Bangladesh, unde oamenii își duc uh, traiul de azi pe mâine de mai multe decenii. Ce am văzut că se întâmplă în Birmania, Myanmar, după cum s-a spus aici, în esență e o formă de purificare etnică ne vedem Rohingya care au fost acolo de generații, utilizați de guvern, li se permite uneori să voteze când le convine la o, <clears throat> niște alegeri, iar acum când nu e foarte convenabil uh, să li se permită să voteze, cartela de vot a fost retrasă. Au nevoie de permisiunea statului ca să se căsătorească, de asemenea să facă copii, nouă protecție împotriva violenței sectare și au fost victime ale violenței din partea statului și a expulzărilor. Deci nu e surprinzător că mulți dintre aceștia au fugit dincolo de frontiere, unde din nou se găsesc într-o situație de risc și de a fi utilizați. După cum am spus și colegii, este clar că sursa acestei probleme constă în, sau este în Birmania, Myanmar. Nici măcar nu au preluat înapoi cele 200-300 de persoane pe care le-au recunoscut ca fiind cetățeni proprii de la taberele din Bangladesh. Mi-aș adăuga și eu glasul și al grupului meu celor care spun că trebuie să facem mai mult cu guvernul din Birmania pentru a-i face să-și respecte și să-și asume responsabilitățile și să preia înapoi și să se ocupe să redea cetățenie acestor persoane pe care le-au persecutat de atât de mult timp. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, domnul deputat Pospișil, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că Parlamentul European ar trebui să denunțe în mod limpede violențele împotriva populației Rohingya. Dar să nu rămâne la nivelul vorbelor goale, Vreau să mă alătur și eu uh, celor care spun că dacă Birmania nu își schimbă politic, politicile, acest lucru ar trebui să afecteze politicile noastre la nivel economic, mai ales uh, mai ales dat fiind că Birmania este vinovată pentru ce se întâmplă. Cetățenii Rohingya nu mai au cetățenie. E vorba de oameni care, populația care locuiește în această țară de sute de ani și acum le-a fost luată cetățenia. Noi nu putem să continuăm să facem, avem relații comerciale cu această țară. Um, Birmania, Malaysia trebuie să înțeleagă că dacă nu anchetează crimele ce au loc, uh, încalcă legea, încalcă dreptul internațional. Acest lucru trebuie să aibă consecințe. Mulțumesc. Are cuvântul acum la solleva il dramma Domnule președinte, rezoluția vorbește despre drama comunității Rohingya expulzată din Birmania și respinsă de țările din, cealaltă, din regiune. Și Thailanda trebuie să-și îmbunătățească acțiunile. Până la urmă, acești oameni par să nu fie persoane, ci mai degrabă fantome. Țările din regiune trebuie să-și uh, asume responsabilitatea, însă Europa ar putea și ea să uh, acționeze și dacă uh, drama nu ar fi practic aceeași ca cea din Mediterană. Uh, Malaysia și Indonezia până la urmă au decis să accepte acești refugiați, însă statele europene oare sunt la fel de disponibile? Eu sper că este cazul. Mulțumesc. Domnul Preda, un minut. Mulțumesc. Descoperirea acestor grup ca Thailanda ca situația îngrozitoare a refugiaților Rohingya în derivă în Asia de Sud-Est e un dezastru umanitar. Mii de migranți sunt uh, în capcane ale trecătorilor de persoane. Nu ne putem piedica să facem o paralelă cu criza refugiaților cu care ne confruntăm în Marea Mediterană. Indiferent dacă e în Asia de Sud sau Mediterana, singura soluție posibilă este o soluție cu caracter regional. Trebuie așadar să încurajăm toate țările din regiune uh, să participe la Comisia la Bangkok săptămâna viitoare pentru a se ajunge la un mecanism de solidaritate integrat. Cred că nu trebuie să trimite mingea dintr-un teren în altul și să nu ne implicăm, după cum a făcut, din păcate, Birmania. Acordul încheiat ieri între Malezia, Indonezia și Thailanda, care prevede asistență umanitară și uh, primirea acestor migranți este o evoluție pozitivă, dar soluția durabilă este evident acordarea de drepturi civice Rohingya persecutați în Birmania. Aș adăuga ceva. Am propus să nu se deplaseze dezbaterea cu privire la subiecte urgențe în cursul dimineții cu argumentul că e mai multă lume după amiază, iar acum avem dovada că suntem mai puțini acum decât de obicei în cursul după amiezii. Trebuie să se revină la dezbatere cu privire la subiectele de urgență în cursul după amiezii. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Preda. O să transmit observația dumneavoastră către biroul Parlamentului. Acum procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Doamna Mariana Petier are cuvântul. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. U posljednje tri godine više od 140 tisuća rohinđa... Mulțumesc, domnule președinte. Mai mult de 140.000 de refugiați Rohingya au fugit din uh, Bangladesh în din Myanmar și înspre Bangladesh în ultimii ani și chiar în ultimele săptămâni am văzut uh, cum uh, pe mare și-au pierdut viața atât de mulți refugiați. De aceea salut deciziile guvernelor malaezian și indonezian de a oferi adăpost acestor refugiați. Însă trebuie să acționăm și la sursa problemei. Birmania trebuie să-și schimbe politica pentru că Acolo s-a uh, exercitat violență împotriva acestei comunități și drepturile lor au fost încălcate. Iar Thailanda trebuie să-și, facă și ea, să-și aducă și ea contribuția și să evite noi gropi comune. Mulțumesc. Domnul Frunzulică acum. Vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, cu toții știm că populația Rohingya este una dintre cele mai persecutate populații din lume. Ei sunt traficați în Thailanda și în alte țări din regiune și sunt uh, ținuți captivi în condiții inumane, în tabere, uh, în junglă unde sunt uh, vometați și bătuți și uciși. Trebuie să punem capăt acestor atrocități, acestor încălcări grave ale drepturilor omului. Cer Birmanii Myanmar să acorde cetățenie minorității Rohingya și să le dea acces egal la servicii. Mai mult, mi se pare inacceptabil că acești refugiați sunt trimiși înapoi pe mare, nu sunt lăsați să vină la mal. Este o încălcare a dreptului internațional, a drepturilor omului și ar trebui să ținem cont de acest lucru la următoarele noastre discuții cu Thailanda, Indonezia și Malaezia. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnule președinte. Descoperirea acestor gropi comune cu refugiați Rohingya a revoltat opinia publică. E un subiect de îngrijorare pentru țările din regiune, pentru că sunt tabere, lagăre, am putea spune, chiar în care condițiile sunt îngrozitoare. Se vorbește aici despre musulmani care sunt persecutați de către regimul budist și de budiști din Myanmar. Oamenii își pierd viața din motive religioase. Am văzut exemple asemănătoare și în alte părți și sărăcia nu e cu caracter religios, ci din cauza oprimării și persecutării unor grupuri de populație. Ar trebui să oprim negocierile cu Thailanda și să insistăm să uh, ia măsuri pentru a pune capăt traficului cu persoane, să nu mai existe ceva cum s-a întâmplat și în Lampedusa. Mulțumim. Acum uh, deputatul ce are Da, Gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine povjereniče, Europa mora nastaviti. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Europa trebuie să continue să aibă o politică clară față de Asia. Când vorbim despre suferința a mii de persoane, când vorbim despre gropi comune și atrocități, trebuie să acționăm. Vorbim despre încercări de epurare etnică. Sunt convins că Europa are intenții uh, bune, la fel ca și Indonezia și Malaezia. Dar există și um, lucruri pe care trebuie să le condamnăm, precum acțiunile Birmaniei și ai Thailandei. Trebuie să le spunem acestor țări, suntem alături de voi, dar, suntem prietenii voștri, dar trebuie să respectați un minim de demnitate umană. Mulțumesc, domnul Castaldo, acum. Grazie, președinte. A me sembra veramente incredibile questo. Mulțumesc, domnule președinte, mi se pare incredibil că această populație Rohingya este văzută ca un grup pe care nu dorește nimeni și una dintre cele mai persecutate minorități. De la adoptarea legii din 1982 nu mai pot primi cetățenie din Birmania și nu pot călători fără un permis oficial. Nu pot deține terenuri și nu li se permite să aibă mai mult de doi copii. Cred că este o încălcare foarte clară a drepturilor fundamentale care ar trebui recunoscute pentru oricine din lume. Acum trebuie să fugă în țările învecinate. Ce se întâmplă? Sunt exploatați ca lucrători și copiii sunt exploatați și trăiesc în condiții îngrozitoare. Există paralele istorice pe care le putem face cu lagărele de exterminare. Trebuie să transmitem un mesaj clar Birmaniei, un mesaj cât mai limpede. Singurul motiv pentru care nu primește cetățenie este din cauza unei ori rasiale a exploatării și a încălcării drepturilor omului. Dacă nu, nu avem o atitudine fermă în această privință, înseamnă că o să privilegiem relațiile comerciale și nu se va găsi nicio soluție. Nevoie de coerență în relația cu aceste țări. Mulțumesc, spune domnul președinte. În numele Comisiei Europene, domnul comisar Stilianides. domnule președinte stimați colegi fără îndoială că situația refugiaților rohingya este una care ne îndurerează pe noi toți. Uniunea Europeană privește cu mare îngrijorare ce se întâmplă, criza umanitară care se derulează la ora actuală din, din Bangladesh, migranți care sunt victime ale traficului de persoane și care sunt uh, lăsați în derivă uh, pe mare. Această situație cere acțiuni urgente, fără îndoială, din partea tuturor țărilor implicate, în conformitate cu obligațiile internaționale și în conformitate cu standardele internaționale de drepturile omului. Prioritatea trebuie să fie salvarea de vieți omenești și nu invers, nu periclitarea vieților omenești. Iată de ce salut rezultatul uh, reuniunii miniștrilor de externe malaizieni, indoenezi și tailandezi pe data de 20 mai, când s-a recunoscut dimensiunea umanitară gravă a acestei crize, precum și angajamentul lor de a oferi ref, ca, um, statul de refugiat temporar persoanelor uh, abandonate pe mare. Va avea loc și o conferință pe data de 29 mai în Thailanda, unde se va discuta această criză. Iar uh, răspunsul la această criză trebuie să fie regional pentru a se răspunde, pentru a se rezolva problema traficului de persoane la nivel internațional și rețelele traficanților de persoane. Trebuie să se rezolve mai întâi cauzele care stau la baza acestei probleme. Uniunea Europeană încurajează ASEAN să joace un rol activ în soluționarea acestei probleme. Bineînțeles, una dintre cauzele cauze o reprezintă situația minorității Rohingya din Myanmar, precum și faptul că statul uh, Rakhine este insuficient de dezvoltat, de acolo vine majoritatea populației Rohingya. Această situație trebuie să fie rezolvată de guvernul birmanez, fiindcă doar îmbunătățindu-se situația drepturilor omului la nivel general, inclusiv inclusiv uh, îmbunătățirea situației minorității Rohingya, poate, îmbun, poate duce la soluționarea problemei. Situația se înrăutățește de ani de zile și exponențial în ultimul timp. Uniunea Europeană a cerut uh, întotdeauna o soluție durabilă pentru minoritatea rohinie. Iar uh, situația acestei minorități a fost a făcut obiectul uh, discuțiilor noastre cu Myanmar, inclusiv în ceea ce privește dialogul privind drepturile omului. Iar noi înaintăm în continuare rezoluții privind situația drepturilor omului în Myanmar. La adunarea generală a ONU și la Consiliul General al ONU, punându-se accent pe uh, situația statului irachin. Uniunea Europeană oferă asistență umanitară și cooperare pentru dezvoltare pentru statul Rakhine din Myanmar și în uh, zonele care căzduiesc uh, minoritate Rohingya în Bangladesh și încurajăm țările din regiune să, să pună capăt flagelului traficului de persoane. Descoperirea gropilor comune în sudul Thailandei a fost o veste îngrozitoare și faptul că victimele traficului de persoane sunt uh, ținute în, în, în cuști în aceste tabere uh, și uh, se cere răscumpărare pentru ei. Oamenii nu sunt obiecte, nu sunt mărfuri. Uniunea Europeană a cerut Thailandei în nenumărate rânduri uh, să pună capăt traficului de persoane, inclusiv um, muncii forțate pe vasele de pescuit. Iar Uniunea Europeană este gata să coopereze cu țările respective pentru a rezolva această problemă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru această rezoluție puternică, fermă. Am ținut cont de toate comentariile dumneavoastră și voi discuta în curând aceste chestiuni cu doamna vicepreședinte Mogherini. Pentru ca acțiunile noastre să fie mai eficiente în acest domeniu. Trebuie să fim, într-adevăr, mai activi în astfel de situații tragice cum este situația refugiaților Rohingya. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am primit șapte proiecte de rezoluții. Încheiem deci această dezbatere și proiectul acesta de la EFD, grupul verzilor ALDE, ECR, GUE, PV și S și D. Am încheiat dezbaterea, vom vota după următoarea dezbatere, după ora 12.